Chers collègues, chers collègues, euh, nous avons une proposition euh, à vous faire que M. Jambaski vient d'arriver. Nous avons... Domnul Jambatski tocmai a ajuns, avem aproape un sfert de oră pentru a examina raportul său, deci vă propun să-i dăm acum cuvântul domnului Jambatski pentru a discuta raportul său. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă reamintesc faptul că în 2007 s-a adoptat un regulament 697 din 2016 în legătură cu protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile europene. Avem și GDPR care va intra în vigoare în 25 mai 2018 Avem regulamentul 45 din 2001 și regulamentul 679 din 2016. Regulamentul și procedurile acestor două proceduri trebuie să fie unificate. În propunere, com Comisia a transmis schimbările necesare adoptării uh, regulamentului din 2001 în mod foarte echilibrat și aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru munca asupra acestui dosar. Vreau să vă prezint câteva amendamente foarte specifice și sensibile care au uh, legătură cu comunicarea datelor propunerea actuală de, deviază de la GDPR în ceea ce privește vârsta de consimțământ pentru minori. Minorii sunt un grup foarte vulnerabil și de aceea trebuie să fie protejați în orice circumstanță. Cred că după votul din septembrie vom putea să prezentăm Comisiei Jurii un text uh, constructiv în, prin care să protejăm dreptul la, uh, de acces la datele personale ale cetățenilor. Vă mulțumesc. A fost uh, uh domnul Axel Vos a cerut să intervină. Voi încerca să fiu succint. Întâi, mulțumesc foarte mult pentru propunerea de raport și pentru comentariile exprimate. Aș dori să mă refer la câteva puncte. Pentru noi, la PPE, este foarte important să se facă o verificare a proporționalității. La articolul 9, 1b, să se mențină Uh, această verificare și să nu fie înlocuit cu ceva, uh, interes, cu ceva de genul interes public, ci trebuie să se facă o verificare a proporționalității. Este prioritar pentru noi, dacă raportorul își dorește, putem să uh, oferim o formulare în acest sens. Din nou, important, este important pentru noi să facem o diferență între date administrative și date operative. Uh, mai ales în ceea ce privește autoritățile în domeniul penal, uh, Europol, Eurojust. Cred că acolo va fi nevoie să se facă această diferențiere. Mărimea amenzilor și dacă vor exista astfel de amenzi, trebuie mm, analizate, nu știu dacă are sens, uh, să impui o amendă unei uh, instituții publice, bani care apoi merg către o altă instituție publică. Și mi s-ar părea uh, frumos dacă am putea uh, avea o referire clară sau o leg legătură clară cu uh, directiva privind protecția datelor uh, cu, și cu regulamentul de bază privind protecția datelor. Merci, Monsieur Foss. D'autres interventions? Vă mulțumesc, domnule Foss. Alte intervenții? Doamna Regner, nu? Doamna Vergeron, nu? Nu mai avem alte intervenții. Domnule Giambatski, aveți din nou cuvântul pentru a concluziona. Sau poate, îmi cer scuze, dacă comisia dorește să se exprime? Nu? Da, sunteți acolo. Da, doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, după cum uh, au spus și oratorii anteriori, este vorba de un aspect foarte important pentru comisie și o, o chestiune de coerență pentru Uh, instituție este GDPR, deci trebuie să, să armonizăm pe cât posibil aceste instrumente și în măsura în care poate să existe o diferență, aceasta poate să conste într-o uh, protecție crescută pentru cetățeni. Deci uh, punerea în uh, vigoare a, uh, argument, a, a regulamentului în vigoare deja de 15 ani. În ceea ce privește amenziile, este un punct de principiu, pentru că este posibil la nivel național să se, impută, să se impună amenzi organele, organelor publice, comisia și organismele uh, europene în general trebuie să dea exemplu și să nu se priveze de posibilitatea de a impune asemenea amenzi. Acestea sunt cele două idei pe care am dorit să le exprim, domnule președinte. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Jabatski pentru încheiere și concluzie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vos, pentru aceste comentarii pe care le vom analiza. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, așadar încheiem acest punct. Mai avem câteva 5 minute de așteptat înainte de vot. acum voturile au fost prevăzute pentru ora 10, le vom avea la acea dată. Vă mulțumesc. Chers collègues, mesdames, messieurs, comme euh, nous l'avons annoncé, les votes vont... Dragi colegi, așa cum uh, am anunțat, începem votul. O să-i lăsăm pe colegi să... Sur uh, le rapport de madame, uh, de madame Ferrara. Vom supune la vot, vom uh, Vă reamintesc că raportul doamnei Ferrara se va supune la vot pe 28 în Comisia Jurii. Le premier raport de Madame Regner. Je vous rappelle euh, l'intérêt de mettre vos cartes. Și acum supun la vot, și acum vom vota pe marginea raportului doamnei Regner. Un doute ou une contestation? Est-ce que vous avez entendu l'interprétation en anglais, s'il vous plaît, parce qu'on me signale qu'il y a une difficulté Oui, non Oui, oui. Okay. Okay. Donc ça fonctionne, nous allons commencer le vote. Le rapport de Mme Regner, d'abord. A... Deci dacă ați auzit în limba engleză interpretare, e în regulă, putem începe votul pe marginea raportului doamnei Regner. 32 este amendamentul pentru, împotrivă, abțineri. Oui, vous y arrivez vous, Donc vous voulez qu'on recommence oui. Je vous prie de m'excuser. Euh, comme la salle est immense. Vă rog să mă scuzați pentru că sala e așa de mare. E greu de văzut cine votează pentru. Deci pentru amendamentul 32, raportul doamnei Regner. Pentru. Cine-i pentru? Împotrivă. Gata? Cine se abține? Adopté. Merci. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru Oui, Je crois que si c'est comme ça, on va voter électroniquement, ça va être encore plus rapide. Allez. Cred că dacă am votat electronic ar merge mai repede. Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. 7 și 35, respectiv 36. Deci mai întâi votăm pentru 7 și 35. Pentru. Vot electronic. Bun, am deschis votul. A votat toată lumea. Voté. Ça Gata, a votat toată lumea. Nu știu dacă de partea doamnei Regner a votat toată lumea acolo, în tabăra aceea. Deci am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte, de fapt era cuprins în celelalte două. Amendamentul 34? Nu. Se corectează, domnul președinte. Compromisul 1. Trecem direct la compromisul 1. Deschidem votul electronic. Electronic pentru că e mai simplu așa. A votat toată lumea. Lipsește un vot. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. Am deschis votul. On ouvre le vote. deschis votul. Mă lipsește, deci, un vot. Am închis votul. Se adoptă. Compromis numărul 2. Compromisul 2. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12, amendament oral. Dorește raportorul să intervină, raportarea? Nu. Votăm așadar. Am deschis votul. Am închis votul. Nu, mai sunt încă două voturi de exprimat. Încă unul. Gata. Am închis votul. Se adoptă. Poftiți, vă rog. Domnule președinte, cu tot respectul, nu există o obligație de vot. Dacă așteptăm de fiecare dată până a votat toată lumea, durează de trei ori mai mult decât votul obișnuit. Aveți dreptate că nu există o obligație formală, dar obligație de politețe, da. De aceea, dacă nu vă supărați, cred că este mai corect să așteptăm ca să voteze toată lumea. Dacă însă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 Mi se, mi se spune că dacă unul dintre eurodeputați nu dorește să voteze, cel mai simplu este să-și scoate cartela din mașina de vot, ca să nu credem că vrea să voteze și să-l așteptăm. Deci dacă nu vrea să voteze, își scoate cartela din mașina de vot. Bun, trecem mai departe. Amendamentul 43. Unde eram? Nu, la 42. Nu, 42 este caduc, trecem la 43, am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 13. Am deschis votul. A votat toată lumea. Le vot clos. Am închis votul. Respins. Amendamentul 14. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 15. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44. Am deschis votul. A votat toată lumea? Vot clu. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Respins, da. Compromisul 3, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. Am deschis votul. Nu, este caduc. Așa este, spune domnul președinte, este caduc. Amendamentul 22. Atunci am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 30. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Respins. Amendamentul 29. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Și acum Deschidem votul nominal. Am închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc și eu felicit pe doamna Regner. Trecem acum la al doilea raport, tot al doamnei Regner, dacă e toată lumea gata. Amendamentul 42. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Respins. Amendamentul 9 și, 40, și amendamentul 44. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul, se adoptă. Amendamentele 10 și 46, respectiv 47. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45. Nu. E caduc. Trecem la compromisul numărul 1. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 50. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 și amendamentul 54. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentele 16 și 55. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. Am deschis votul. Am închis votul. Amendamentul 18 și se adoptă. 18 și 56. Acum am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentele 19 și 57. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. Am deschis votul. Am închis votul. Se Respinge. Amendamentul 22. Am deschis votul. Respins. Amendamentul 23. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. 24. Am deschis. Am închis votul. Respins. Amendamentul 25 și amendamentul 58. Da, deci amendamentele 25 și 58. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. Am deschis votul. Nu. Intervenție din sală. Da, așa este, spre domnul președinte, e caduc. Amendamentul 32. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Compromisul 4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și am ajuns astfel la amendamentele 4 și 35. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 și amendamentul 39. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă amendamentul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 41. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Și vine vot final. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și o felicităm pe doamna Regner. Mulțumiri de asemenea. Trecem la următorul raport și anume cel al domnului Crisogonos. Toată lumea este pregătită. Amendamentul 35. Îi dau cuvântul domnului Buda pentru un amendament oral. Uh, sau domnul Vos, mai degrabă. Îl pe domnul Buda, care dorește să depună un amendament oral la amendamentul 30... 23. Dorește ca sentencing să fie înlocuit cu conviction. Pas d'opposition? Nu există opoziție. Trecem la vot. În ceea ce privește amendamentul oral, s-a deschis votul la 35. vot clos. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. voté, le vote clos. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 39. S-a deschis votul. Tout le monde a Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 42. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 10 pentru... Um, s-a deschis votul, mă scuzați. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 44. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Le vote clou. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 45. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 46. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 47. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 149. S-a deschis votul. Se respinge. În aceste condiții, 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51. S-a deschis votul. E vreo problemă? Nu. Deci 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52. S-a deschis votul. Se adoptă. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se, se adoptă. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 55. Cred că e o problemă. La amendamentul 55 se spune că 55 devine caduc dacă 55 e adoptat. Aici la comentarii, cred că e o greșeală, cred că e vorba de 56, nu? Pentru că asta este scris pe lista de vot. Devine caduc dacă 55 este adoptat, scrie și amendamentul 55. Aveți dreptate. Votăm totuși 55. S-a deschis votul. Tu mă dăvăte? a A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge a doua parte, la amendamentul 61, s-a deschis votul. Deci 61 și 11, a doua parte și 11, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 12, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul, Se respinge. 63. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 65. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 66. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul adopté. Amendement 68. Se adoptă 68. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 60 se respinge. 69. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 71 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 72 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 76, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 77, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 78. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 79. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se... Tocmai am votat 79. Și trecem la 80. S-a deschis votul. deschis votul. Se respinge. 81 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82. S-a deschis votul. 82. Separat. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 83. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15. Amendament oral din partea domnului Buda. Domnule Fos? intervenție fără microfon din partea domnului Fos. Este un amendament oral la amendamentul 15 și în amendamentul 15 s-ar adăuga la final următorul text. Și anume, asta ar crea un cadru juridic consolidat care să facă posibil să se abordeze în mod mai eficace finanțarea teroristă și să se reducă um, amenințarea teroristă prin îngreunarea finanțării acesteia. Încheia citatul. Mulțumim, spune președintele. Vom vota acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cu permisiunea dumneavoastră, un pas înapoi. Mi s-a spus că nu am votat 83, care era chiar deasupra? Da, deci 83 a fost votat. Și a fost respins. A fost votat și respins. S-a rezolvat. Bun. Trecem la 16 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă 17. S-a deschis votul. Se adoptă 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se, resping, se respinge 19, s-a deschis votul. Compatibil cu 18, de altfel, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19. S-a deschis votul. Tocmai l-am votat, dar a fost prezentat ca un amendament separat. Cum este compatibil, veți vota același lucru, las votul deschis, ca să nu existe contestații. S-a deschis votul la 19. S-a închis votul și se respinge. 20. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 23 cu un amendament oral din partea domnului Buda, interpretat de domnul Fos. Deci aici um, cuvântul sentencing să fie înlocuit cu cuvântul conviction. Deci uh, darea sentinței cu, înlocuită cu condamnarea. Bun, foarte bine, s-a deschis votul, spune președintele. S-a închis votul. Se respinge. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25. Amendament oral. În același mod, bănuiesc că domnul Fosnil va prezenta. Amendamentul oral la amendamentul 25. Amendamentul oral prevede unde există divergențe între statele membre privind definițiile juridice în ceea ce privește elementul subiectiv necesar pentru infracțiune, însă aceste divergențe nu au fost identificate ca fiind o problemă substanțială pentru cooperarea transfrontalieră. Doamnă Reda, noi am preferat să votăm textul original, fără amendamentul oral. Președintele, trebuie să vă consult în ceea ce privește amendamentul oral sau facem un, un singur vot în orice caz? Bun. Votăm uh, definitiv asupra acestui amendament. Există opoziții? Bun. Deci, 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Mulțumesc. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. 29. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 se adoptă. Trecem la 7, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 33, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge și votul final s-a deschis uh, votul pentru documentul în totalitatea sa. Mm-hmm. Adopté. Adopté, <laughs> pardon. Felicitări. Și se adoptă uh, cu felicitări către raportor. Je félicite Madame Regner, alors que c'est Monsieur Chrysogonos que je dois féliciter. Je prie de mes... Președintele spunea, am felicitat-o pe doamna Regner, dar era de fapt domnul uh, Crisogonos. Am văzut-o pe doamna Regner uh, roșind, deci mi-am dat seama că ceva nu funcționează. Nous passons au point 13. Trecem la punctul 13, în ceea ce privește temeiul juridic. Nous ouvrons le vote. Deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Et nous passons au point suivant. Trecem la următorul punct de vot, ultimul, A, penultimul, În ceea ce privește raportul domnului Mastalca. Votăm întâi uh, raportul domnului Mastalca. Cele două rapoarte ale domnului Mastalca. Les deux, oui, les deux sont de M. Mastalca. Alors, le premier, c'est le point 14. Primul este punctul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. E o problemă cu, cu consola de vot. Vă rog să votăm din nou la punctul 14. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 15, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Mastalca. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ați fost de acord uh, cu votul electronic, dar a fost mai ușor decât uh, pentru a cunoaște exact numărul de voturi. Facem o foarte mică pauză înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Cu voturile am încheiat. Merci beaucoup. Merci. C'est un sport. Hein? C'est un sport, Merci. Merci. Chers collègues, si vous voulez bien. Stimați colegi, vă rog, avem uh, întârziere datorită voturilor. Reluăm lucrările cu punctul 16. Cred că doamna Reda a dorit să îi se filmeze intervenția și dezbaterea, dacă am înțeles corect. Uh, if there are no da, dacă nu există obiecții, avem uh, un uh, membru al grupului verzilor care îmi va filma intervenția, dacă nu aveți obiecții. Voi consulta colegii, se opune cineva ca intervenția doamnei Reda să fie filmată. Aveți foarte mulți prieteni pentru că nu se opune nimeni. Sunt foarte bine. Dorește cineva să intervină? Este cineva împotrivă? Nu, nu. Are cuvântul acum. Are cuvântul colegul nostru, domnul Volken, uh, pentru a, ne discu- pentru a discuta cele 330 de amendamente. Domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. 332 de amendamente au fost depuse la acest uh, punct care arată cât de diferit vedem viitorul digital în Uniunea Europeană. În orice caz, mulțumesc foarte mult pentru amendamente. În ceea ce privește prevederile controversate la articolul 2, există uh, solicitări de ștergere a articolului pe de o parte până la uh, extinderea principiului țării de origine. M-au frapat mai ales amendamente care uh, au fost depuse de un număr destul de mare de colegi dincolo de granițele grupurilor, care sunt pentru o extindere a principiului. Mai mult, avizul, avizele de la ITRE, IMCO și CULT ne arată că și în această parte controversată a regulamentului sunt posibile uh, propuneri de compromis diferite. Aș dori astăzi să vă prezint liniile roșii care m-au ghidat în uh, redactarea proiectului de raport. Uh, simplificarea accesului la programe TV prin internet este un element central pentru punerea în aplicare a pieței unice digitale. Un subiect actual actual, uh, asupra căruia ar trebui să fim de acord, este că tocmai în, uh, în vremuri ale fake news, uh, jurnalismul de calitate joacă un rol esențial pentru protecția valorilor noastre democratice. Colegii, printre altele de la PPE, argumentează tocmai în ceea ce privește direct, în directiva privind drepturile de autor, uh, spunând că e nevoie de o consolidare a editur, editorilor și uh, celor care publică uh, pentru a, lup, pentru a uh, câștiga lupta împotriva fake news. Dar atunci mă întreb care este diferența față de regulamentul actual. Uh, societățile de radiodifuziune comerciale, dar și publice uh, aduc o contribuție esențială la informarea publicului. Acest rol nu poate fi slăbit, ci din potrivă trebuie consolidat. Aș dori să avem o opinie publică bine informată la nivel european și pentru asta avem nevoie de un acces transfrontalier la informații, azi mai mult decât niciodată. Acest liber flux de date, free flow of data, nu este un sens în sine, un obiectiv în sine. Este vorba și de a um, crește înțelegerea pentru Uniunea Europeană și dacă într-o țară nu există informații de calitate despre ce se întâmplă sau este îngrădită libertatea de presă, este esențial să existe acces la informații din alte țări. Cred că acest acces este indispensabil și regulamentul poate contribui în mod semnificativ la asta. Solicitările mele au ca scop și ca tinerii europeni uh, să uh, țină cont de faptul că tinerii uh, accesează aceste programe TV și radio prin internet, decalat față de ora de difuzare și așa mai departe. Și bineînțeles, uh, uh, am ținut cont și de uh, îndoielile și problemele industriei și a celor care creează cultura. Sunt foarte conștient de nevoia diversității culturale, o iau foarte în serios, ceea ce cred că s-a văzut și în raport. Măsuri tranzitorii, clauze privind forum shopping, clauze de mediere, și uh, prevederi mai stricte la artic- în ceea ce privește aplicarea articolului 3. Ajung spre final, eu cred că piața unică digitală are, aduce șanse de creștere a întregii economii și cred că acest regulament îi va ajuta pe oameni să își exercite libertățile și uh, îi va ajuta și pe cei care trăiesc în regiuni mai izolate sau pe cei din minoritățile lingvistice. Uh, de asemenea, aș dori, uh, aș dori să vă spun că am avut o reuniunea raportorilor din umbră cu uh, comisarul Ansip și doamna comisar Vestager în ceea ce privește cazul Sky. Mm, îmi cer scuze că au participat, au putut participa numai raportorii din umbră și a fost o reuniune um, într-un cerc mai restrâns, însă Cred că ați primit procesele verbale ale reuniunii sau dacă nu, vi le punem la dispoziție cu plăcere. Semnalul în urma acestei reuniuni a fost unul foarte clar. Nu există o legătură între regulament și cazul Sky. Și tocmai de aceea nu, ar, nu are niciun sens să așteptăm uh, cu acest dosar până la încheierea cazului Sky. Și în continuare geoblocking-ul va fi posibil. Câteva întrebări se ridică. Întâi, Aproape toate grupurile au solicitat în amendamente ca problema tehnică și specială a direct injection să fie rezolvată. M-aș bucura dacă Comisia ar face o evaluare pe acest uh, subiect. Există argumente și că ar putea fi vorba numai de o problemă strict națională. Și încă o întrebare, din nou către Comisie clauza privind uh, remunerarea paușală uh, forfetară în, uh, este în conformitate cu prevederile în ceea ce privește remunerarea în domeniul radio. Mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare dezbaterea. Je vous remercie. Qui veut prendre la... Vă mulțumesc. Cine dorește să intervină? Doamna Reda. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului pentru munca pregătitoare foarte bună. Este un uh, subiect uh, cât se poate de important. Săptămâna trecută am primit multe scrisori uh, de la oameni care mi-au spus eu sunt în Franța și aș fi vrut să văd dezbaterea pentru alegerile pentru cancelar din Germania, dar nu s-a putut pentru că a fost blocat. De asemenea, Uh, ar fi fost mulți care ar fi vrut să vadă o, o conferință de presă a doamnei uh, Merkel. Pe site-ul uh, oficial al, uh, al uh, cabinetului s-a putut, dar pe, la televizor nu s-a putut. Deci avem de-a face cu probleme care nu se referă la drepturile industriei filmului, ci pur și simplu uh, este vorba de uh, populația europeană care nu se poate uh, informa la nivel transfrontalier uh, despre ce se întâmplă inclusiv în Europa. Cu toții am urmărit cu foarte mare atenție ce s-a întâmplat la alegerile din Franța. Este uh, și asta din întreaga Europa și este îmbucurător ca persoane din afara Germaniei să se intereseze de alegerile din Germania. Însă, din păcate, există bariere inutile în calea acestui fapt. De asemenea, la film, la cultură, există multe frontiere inutile pe care trebuie să le uh, depășim. De exemplu, minorități lingvistice, minoritatea vorbitoare de germană în Belgia sau în Germania nu poate să urmărească uh, conținuturi uh, culturale în germană pe internet, chiar și dacă ar plăti și ar fi dispusă să plătească. În general, producțiile uh, sunt puse la dispoziție în două sau uh, trei țări. Um, și dacă nu trăiești în aceste țări, nu ai acces la um, aceste conținuturi, ceea ce înseamnă că industria nici nu primește venituri um, de la acești oameni care și-ar dori să urmărească programele. Deci cei care ar dori să uh, urmărească uh, conținuturi în limba germană uh, nu au uh, încotro și trebuie să o facă ilegal pe internet, pentru că altfel nu au acces. Și asta face rău și industriei pentru că pierd venituri. Tocmai de aceea, abordarea propusă de raportor mi se pare lăudabilă. Întâi să introducem uh, principiul uh, țării de origine, și apoi să îl extindem cât putem sau să îl definim cât se poate de larg, pentru că mai ales um, ofertanții de conținuturi publice trebuie să poată oferi uh, programe um, și conținuturi care nu mai uh, sunt disponibile acum. Sunt de acord, de asemenea, că trebuie să avem o tehnologie neutră, tocmai pentru că nu putem să le explicăm oamenilor de ce unele lucruri pot fi văzute acasă, um, pe rețeaua de internet de acasă, dar pe telefonul mobil nu e posibil să se uite la aceleași conținuturi pe care le-au plătit. Cred că asta am și dorit prin uh, regulamentul privind portabilitatea. În ceea ce privește așa numitele direct injection, motivul pentru care am depus amendamente în acest sens nu este pentru că sunt de părere că trebuie neapărat reglementat, ci pentru că am propuneri concrete um, ci pentru că am considerat că propunerile concrete nu sunt potrivite pentru că uh, definesc din nou uh, redifuzarea publică. Cred că ar fi foarte problematic dacă în două acte normative am uh, defini în mod diferit același lucru, pentru că vorbim despre asta uh, și în uh, documentele care se ocupă domnul Fost. Tocmai de aceea am depus amendamentele care corespund compromisului de la IMCO. Pe de o parte se reglementează faptul că această injecție directă um, este acoperită de anumite prevederi, dar nu este uh, o redifuzare colectivă. În ceea ce privește remunerarea, ni se pare important ca remunerarea să fie adecvată la uh, numărul publicului la care ajunge, însă noi ne dorim ca um, radiodifuziunea să poată uh, refolosi date care au fost uh, puse la dispoziție și nu s-ar putea face asta dacă dreptul uh, dacă remunerarea ar fi reglementată așa cum este. Și apoi, în ceea ce privește forum shopping, cred că această problemă în realitate nu există, de fapt. Ar însemna, până la urmă, că un un radio, de exemplu, și-ar schimba întregul sediu uh, înspre o altă țară, numai din cauza acestor prevederi. Nu mi se pare foarte probabil, dar dacă o facem, atunci uh, v-aș propune uh, să um, votați pentru amendamentul 263 care limitează această problemă. Cu propunerea raportorului creăm probleme cu radiouri care direct uh, au ca scop să se adreseze mai multor țări, de radiouri și televiziuni, uh, cum ar fi arte, de exemplu. Deci uh, ar exista efecte negative nedorite. Închei cu asta, mulțumesc foarte mult raportorului pentru munca depusă și sper că vom putea adopta cât se poate de repede acest regulament pentru că este o reală valoare adăugată pentru europeni. Merci de votre exposé, madame mulțumesc, domnule Mulțumesc, domnule președinte. Eu îl reprezint, eu o, o reprezint pe raportarea PPE, doamna Nibler. În numele doamnei Nibler aș dori să-i mulțumesc și eu, raportorului, pentru abordarea constructivă uh, la acest regulament atât de controversat. De asemenea, doamna Nibler ar dori să facă câteva observații în ceea ce privește punctele controversate și să um, prezinte unele din amendamentele specifice depuse. Probabil că nu vă va surprinde, doamna Nibler este în continuare convinsă că propunerea comisiei în forma actuală este practic superfluă. Până acum nu s-a putut explica ce fel de forme de clarificare ale drepturilor uh, ar fi posibile după această directivă, care nu sunt posibile acum. Singurul punct care, este, uh, care uh, vorbește pentru, care aduce argumente pentru principiul țării de origine este factorul de timp o clarificare a drepturilor, mai ales la uh, transmisiunile de știri și transmisiunile în ceea ce privește situația actuală, ar putea fi complicate. 324 și 232 sunt amendamente pe care le-ar sprijini pentru că explică exact și, și corespund exact cu ceea ce s-a votat la ITRE. Amendamente care um, solicită extinderea domeniului de aplicare 191, 198 și altele uh, doamna Nibler le respinge strict. De asemenea, are o poziție strict, critică față de amendamentele care impun exercitarea obligatorie a unor drepturi uh, și anume 274 până la 76, și 286 uh, până la 288 la articolul 3, precum și uh, considerentele modificate uh, ca atare. Angelica Nibler consideră că se pune în pericol un sistem care funcționează și care ar putea uh, fi în uh, dezavantajul partenerilor mai slabi și consideră că este nevoie de mai multe discuții. Însă se bucură Uh, că va urma cu siguranță un schimb de opinii constructiv cu raportorul și raportorii din umbră. Dacă îmi permiteți, aș dori să intervin și în nume propriu. În general, la această directivă atât de controversată, trebuie să avem grijă ca nivelul să fie unul, echilibru, unul echilibrat. Problemele de licențe și de responsabilitate trebuie și ele să fie incluse, în special domeniul de aplicare totuși trebuie să rămână uh, oarecum restrâns și să diferențiem între utilizatori privați și publici în a doua parte și aici am senzația că domeniul de aplicare trebuie să fie cât se poate de restrâns și la prima parte uh, compromisul de la cult, de exemplu, uh, limitează domeniul de aplicare Acum, dacă să mergem atât de departe încât să permitem numai uh, domeniul public, nu știu dacă e cea mai bună idee, dar trebuie să ne gândim cum diferențiem între public și privat și care sunt um, consecințele, sunt interese diferite, sunt modele de finanțare diferite pe care trebuie să, de care trebuie să ținem cont. De asemenea, libertatea contractuală, uh, trebuie să joace în continuare un rol foarte important, să nu, exist, nu trebuie să existe limitări ale drepturilor ex, exclusive. Doamna Reda spusese că ne ocupăm și de directivă uh, și intervine așa, așa numitul value gap. Am senzația că și asta ar trebui să fie uh, luat în considerare în, la acest regulament. Deci articolul 5a eu îl văd cu ochi critici. Vă mulțumesc. Domnule Fos, are cuvântul doamna Dinolfi. Cari Mulțumesc, domnule președinte, dragi stimați colegi, mulțumesc mai întâi raportorului pentru uh, Uh, cele spuse și consider că textul său este un punct de pornire bun pentru activitatea noastră viitoare pe marginea sa. Dacă vrem o adevărată piață digitală, piață unică digitală, după cum spunea Comisia prin vocea însă, uh, însuși președintelui său, domnul Juncker, trebuie să eliminăm toate practicile de geoblocare. Acestea permit unor actanți să facă o discriminare artificială a piețelor, să submineze concurențe și, concurența și să producă efecte negative pentru cetățeni. Principiul țării de origine extins inclusiv la uh, transmisiunile radio și televizi televiziune online, ar permite realizarea cu adevărat a pieței unice, motiv pentru care consider că ar trebui să adoptăm, fără să mai pierdem timp, acest uh, act legislativ, tocmai pentru a consolida drepturile cetățenilor europeni. Și acum, în ce privește fondul propunerii de regulament, consider că punctul de vedere al raportorului de a crește domeniul de aplicare al actului legislativ merge în direcția corectă și poate fi susținut. Acest lucru ar permite nu doar exploatarea corectă a noilor tehnologii, inclusiv ținând seama de IMM-uri, ci și reglementarea unei serii întregi de fenomene care vor apărea și se vor dezvolta în mod inevitabil pe piață, um, evitându-se astfel uh, fenomenele de uh, rămânere în urmă față de tehnologie. Așadar, consider că ar trebui incluse și programele Uh, transmise și emisiunile transmise doar online. Sau posibilitatea de a se realiza emisiuni uh, prin internet, în care să se țină seama de numărul de clienți, de uh, utilizatori, uh, um, trebuie să uh, nu acopere și uh, circuit, televiziunile cu circuit închis. Vorbim aici de așa numitul control environment, care permite să se țină seama de contractele în care se face o contraprestație de natură pecuniară. Datele noastre cu caracter personal au o valoare uriașă și o importanță pe măsură, motiv pentru care valoarea lor trebuie recunoscută ca atare. Referitor la direct injection, consider că cea mai bună strategie ar fi să evaluăm aplicarea regulamentului și apoi să e, e, vedem, în urma unei evaluări de impact adecvate, dacă există sau nu un impact legislativ. Apoi, în ce privește posibilitatea introducerii unui drept de, uh, de renunțare la plata autorilor. Eu cred că aceștia trebuie apărați, iar introducerea unui astfel de drept ar crea mai multe probleme decât beneficii, existând riscul de a fi apărați doar acei artiști care sunt deja faimoși. Există o serie întreagă de probleme juridice aici cu privire la utilizarea licențelor libere sau de uh, a se oferi o operă în uh, domeniul public. Lucrul acesta ar fi, din punct de vedere tehnic, incorrect, ținând seama de dispozițiile directive privind drepturile de autor de care vorbim. Apoi, dreptul de a renunța reprezintă un drept uh, absolut uh, personal. De aceea considerăm că ar trebui să ne mai gândim la introducerea unui astfel de drept. Nu întotdeauna facultatea, capacitatea de a crea este legată de o maximizare a profitului pentru uh, creația respectivă sau pentru obținerea de bani. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept cu interes să colaborez cu raportoarea și cu raportorii din umbră și sper că acest act legislativ să se dovedească util pentru cetățenii europeni. Mulțumesc, dacă doriți, doamna raportor, să reacționați pe scurt. Äh, ähm, Aș dori să mă mai refer la un punct în ceea ce privește diferențierea și uh, apoi amendamentele în ceea ce privește medierea. Uh, întâi, diferențierea în a doua parte a regulamentului este posibilă dacă comparăm interesele între uh, furnizorii publici și privați. În domeniul public, zația că mai degrabă este vorba de a promova producții proprii, inclusiv online sau nu, și de a le uh, face disponibile. Și cred că s-ar putea um, acționa mult mai diferențiat aici, cu finanțările, dacă este o producție proprie sau uh, în, um, la comandă pentru altcineva. Uh, Uh, cred că se, po- se poate echilibra mult mai bine dacă permitem diferențierea. Apoi, în ceea ce privește medierea, în amendamente uh, există propuneri în acest sens, însă cred că ele sunt complet uh, diferite față de ce e necesar. În practică nu mai uh, nu vor fi uh, aplicabile uh, și ce spunea și doamna Nibler este important, factorul timp uh, se ajunge la întârzieri, la costul, uh, costuri ridicate și la geoblocare până la urmă. Tocmai de aceea cred că trebuie să fim foarte uh, precauți. Sună foarte bine totdeauna medierea, însă cred că efectele ar putea fi negative. Tocmai de aceea am dorit să subliniez din nou acest punct și să solicit o abordare cât se poate de prudentă. La prudence, d'ailleurs, vous caractérise. De altfel, vă caracterizează prudența, domnule Vos. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția Are cuvântul acum doamna Marie Hannibal. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoare care stă lângă mine care a lucrat foarte bine. Nu, este un, nicio, nu a fost niciodată un dosar uh, ușor. Încep cu câteva comentarii de natură generală despre bariere și natura pieței unice digitale. Bineînțeles că ne dorim o piață unică digitală și nu vrem să ridicăm bariere atunci când acestea nu sunt necesare. Însă ne aflăm în poziția în care cei care produc conținutul, oricare ar fi acesta, trebuie să fie remunerați în mod corespunzător și avem nevoie de un ecosistem corespunzător pentru, a, pentru ca aceste opere să fie difuzate um, și online, pentru ca cetățenii să primească programele și informațiile de care au nevoie și pe care le merită. Cred că acesta trebuie să fie punctul nostru de plecare și asta înseamnă că cei care produc și difuzează informații și programe trebuie să fie remunerați corect, că există un sistem corect de operațiune, de funcționare. Internetul nu este doar uh, o entitate deschisă tuturor și uh, cel puțin nu ar trebui să fie, să fie uh, gratuit uh, pentru toată lumea. Trebuie să existe uh, un internet care să fie în serviciul tuturor, care are o care se este conturat și cei care funcționează pe internet să uh, respecte standarde și regulamente. Din această perspectivă trebuie văzută legislația pentru piața unică. Uh, acest raport face acest lucru, însă există anumite aspecte uh, pe care eu aș pune accentul. Geoblocarea întotdeauna apare ca o problemă, nu este ușor de discutat sau de tratat, însă cred că am purtat diverse discuții și am ajuns la un echilibru corespunzător. Eu am o problemă cu acest fapt uh, uh, pentru că BBC-ul folosește geoblocarea și o face pentru că este un serviciu public finanțat de uh, plătitorii de taxe din Marea Britanie deci, și nu de, de altundeva. Deci întotdeauna vor trebui să existe excepții și nu trebuie să subestimăm acest lucru. Trebuie să ținem cont de toți cei de toate aceste aspecte, pentru că nu existăm într-un vid. Demarăm de la un sistem deja existent care este deja uh, încetățenit de ceva vreme și de aceea trebuie să ne să ne asigurăm că menținem prin principiul exclusivității teritoriale și cel al statului de origine. Companiile de producție care creează programe uh, pentru televiziune, uh, seriale, o fac pe baza ideii că vor fi plătiți pentru vânzarea exclusivă către un alt uh, difuzor sau altă organizație dacă acest lucru dispare, întregul ecosistem, întregul sistem de funcționare dispare și rezultatul nu va fi un internet liber de beneficiul tuturor, ci pierderea acestor conținuturi creative. Deci avem nevoie de exclusivitate teritorială pentru a ne asigura că avem emisiuni bune la care oamenii să vrea să se uite care sunt produse de oameni plătiți corespunzător. Dacă ne uităm la felul cum funcționează internetul, trebuie în mod foarte clar să asigurăm remunerarea. Dacă nu asigurăm remunerarea celor care produc conținuturile, care le scriu, nu vom avea aceste conținuturi. Aceasta trebuie să fie baza a ceea ce facem. Vrem Uh, să, uh, ca lucrurile să funcționeze. Vrem să ne asigurăm că oamenii vor fi plătiți corespunzător și acea, acest lucru trebuie să fie un principiu fundamental în întreaga dezbatere. De asemenea, salut în, con- în acest context uh, ceea ce a făcut raportorul cu privire la introducerile directe. Ceea ce a făcut este un pas important pentru a asigura remunerarea corespunzătoare a deținătorilor de drepturi și altora Bineînțeles, uh, chestiunea știrilor false apare și aici, pentru că apar asemenea știri false atunci când cineva poate să declare orice și spune că este de fapt uh, un adevăr. Dacă permitem prea mult acces uh, la internet fără canale corespunzătoare, Uh, acest lucru încurajează nu doar știrile false și invențiile, ci o, o serie de alte lucruri asociate. Și ar fi uh, dezolant dacă am ajunge la o situație în care oamenii nu vor mai avea încredere în ceea ce văd pe internet. Internetul este o resursă fantastică și, după cum s-a mai spus, uh, a schimbat viața tuturor și trebuie, însă trebuie să ne asigurăm că uh, va uh, avea în continuare o funcție de încredere. Așadar, salut munca lui Timu și sper că vom continua să avem o discuție fructuoasă pentru a crea echilibrul corect între consumatori și producători, necesitățile tuturor și ceea ce se poate face pentru a ne asigura că toată lumea, toți producătorii vor fi remunerați în mod corect. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Hannibal, în calitate de membru de plin al comisiei noastre, doresc să uh, doream și eu să intervin uh, în aceast, pe acest raport Eh, cu toate că accidentul meu provizoriu eh, mă obligă să, mă împiedică să citesc, am rugat-o pe doamna Bergeron să fie eh, să mă ajute și să citească textul pregătit. Vă mulțumesc, cu mare plăcere vă voi reprezenta. Domnul, domnule raportor, stimați colegi, mulțumesc raportorului pentru explicațiile sale. Voi fi succint pentru că în mod sigur vom avea timp, timp suplimentar la reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare la Strasburg. Este vorba de uh, domnul Jean-Marie Cavada. Poziția mea este împotriva extinderii domeniului de aplicare al textului. Mă opun menținerii articolului 2 cu privire la uh, principiul statului de origine în forma în care este propus, pentru că periclitează principiul teritorialității și al drepturilor de autor. Consider că trebuie să găsim o soluție de compromis pe baza amendamentului 250 pe care l-am depus. Gestiunea colectivă obligatorie trebuie să se limiteze la retransmisia în integralitate și în mod simultan. În ceea ce privește introducerile directe, dacă radiodifuzorul introduce direct conținutul pe rețele IP în uh, circuite închise, aceste licențe trebuie să fie uh, acordate um, unui număr finit de utilizatori abonați sau înscriți, înscriși. Uh, susțin o remunerare suplimentară, suplimentară pentru autori. Uh, de aceea mă opun căutarea prețului celui mai uh, scăzut care subminează autorii. În viitor sper că vom ajunge la un text echilibrat și uh, de aceea nu trebuie să ne grăbim să votăm un text uh, pe care nu l-am negociat uh, suficient. Domnul Cavada vă mulțumește pentru atenție și eu îmi permit să adaug în nume personal că în acest uh, tip de text nu trebuie să pierdem din vedere faptul că protecția artistică și creatoare trece prin intermediul protecției creatorilor și a drepturilor morale ale acestora. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Bergeron, pentru că ați prezentat textul meu. Dăm cuvântul acum comisiei. Comisia este în spatele sorry. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. M-aș dori să mă alătur tuturor celor care au, uh, fel au felicitat pe raportor Timofel când pentru munca sa. am colaborat foarte bine. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu amendamentele principale. În primul rând, țara de origine. Există o serie de amendamente care merg în diverse direcții, câteva amendamente care ar extinde domeniul de, a, de aplicare uh, și altele sugerează să se restrângă acest domeniu de aplicare sau chiar să dispară eh, principiul statului de origine. Eh, acest principiu este, după părerea noastră, un element cheie pentru a atinge obiectivul regulamentului, care este să ne asigurăm că cetățenii au acces la mai multe oferte la nivel transfrontalier, deci să eh, fie expuși la diversitatea și bogăția culturală a Uniunii Europene. Așadar, uh, ținem de uh, acest principiu al țării de origine. Uh, câteva amendamente sugerează consolidarea principiilor de libertate contractuală și acest regula, subliniez că regulamentul nu exclude posibilitatea de a acorda licențe teritoriale. Întotdeauna am acordat libertate contractuală părților în conformitate cu tratatele. În ceea ce privește remunerarea, sunt de acord cu ideea uh, exprimată de doamna Adinolfi. Principiul țării de origine nu dă posibilitatea uh, deținătorilor de drepturi să uh, fie remunerați pentru retransmiterea în alte țări. Deci, uh, propunem să echilibrăm acest lucru cu faptul că plata trebuie să ține cont, să ține cont întotdeauna de toate aspectele serviciului, inclusiv audiența Deci nu vedem un motiv pentru o remunerare specifică în cazul aplicării principiului țării de origine. Deci, nu felul în care se obține, obțin drepturile, e, contează mai mult felul în care aceste drepturi sunt exploatate este o problemă orizontală care nu este legată de aceast, de acest regulament și uh, care riscă să complice și mai mult re, a, această discuție. Remunerarea face obiectul unei propuneri separate în ceea ce privește dreptul de autor și automatizarea. În ceea ce privește retransmiterea, două idei. În primul rând, cunoaștem, știm că o serie de uh, uh, amendamente vorbesc despre uh, retransmiterea OTT în uh, în propunerea noastră am exclus unele deschise pe internet pentru că acestea au uh, un caracter economic și comercial diferit. În al doilea rând, nu sunt legate de niciun fel de infrastructură și în al treilea rând, din motiv de control, avem capacitatea de a asigura, uh, nu se poate asigura un mediu controlat în internetul deschis. Deci are, ar, ar apărea riscuri. Pe de altă parte, luăm notă că anumite amendamente uh, sugerează ștergerea din uh, domeniul de aplicare al articolului 3 serviciile de retransmitere de, de către rețele. Nu înțelegem acest lucru, pentru că rețelele sunt rețele închise și în acest caz uh, diferențierea este asigurată și un aspect crucial al retransmisiei. În ceea ce privește introducerea directă, în direct diverse amendamente sugerează uh, prevederi cu privire la introducerea directă. Este un aspect care nu este acoperit de propunerea Comisiei. Problema introducerii directe este una foarte complexă, nu doar din punct de vedere juridic, dar și datorită uh, relațiilor contractuale subiacente care pot să difere de la un caz la altul. Acest lucru a fost recunoscut de Curtea de Justiție în uh, hotărârea SPS Sabam, care, după părerea noastră, recunoaște necesitatea unei analize de la caz la caz. Tehnica introducerii directe a fost folosită până acum doar în context național și elementul transfrontalier este foarte limitat. Mai mult, există două state membre unde a apărut această problemă, Belgia și țările de jos. Țările de jos a găsit o soluție mecanică la această problemă după o consult, un proces de consultare foarte greoi. Deci cred că nu și-ar dori să schimbe această situație. Dat, uh, datorită acestor considerente, mi se pare mai oportun să uh, uh, uh, considerăm dacă această problemă merită o reglementare la nivel european și uh, ne preocupă și uh, pro- faptul că introducerea acestei probleme ar duce la un nivel uh, suplimentar inutil de complexitate. Vă mulțumesc uh, pentru această discuție. Vă mulțumim și noi pentru această intervenție care încheie punctul pe care l-am uh, examinat. Trecem la punctul 18 și dăm cuvântul domnului Fos pentru a discuta cele 468 uh, de amendamente. Uh, vă cer din nou ca și la celelalte puncte, să fiți cât mai succint posibil, pentru că nu avem o ședință în această după masă, deci nu putem să amânăm niciun punct de pe ordinea de zi din această dimineață, deci ar fi foarte bine care în, ca în timpul care ne-a uh, rămas să putem parcurge restul ordinii de zi. Aveți cuvântul, domnule Fos. Uh, Mulțumesc. 470 de amende avem, amendamente avem la, la jurii. Poziția mea este cunoscută. Propunerea Comisiei mi se pare un fel de catastrofă, uh, pentru că nu este în legătură cu GDPR, uh, care a fost deja implementat și uh, care este ignorat complet în această, în această propunere. Pentru utilizator nu se mai înțelege nimic de ce aceleași date cad sub două tipuri de regim diferit care trebuie tratate diferit. Nu uh, este ceva uh, care se bazează pe legislația deja existentă. Mi se pare de, că e vorba de o suprareglementare, se, mențină, se, men, se încearcă menținerea unor vechi structuri care nu sunt um, la care nu se ține cont de uh, regulamentul general privind protecția datelor uh, GDPR. Și este exact opusul a ceea ce ne dorim și anume să sprijinim o industrie europeană a datelor. Exact uh, opusul îl, îl uh, atingem. Deci, relația cu regulamentul privind protecția datelor trebuie să fie clarificată. Asta uh, este ceva ce s-a mai spus și în ceea ce privește metadatele, care sunt și ele date cu caracter personal, deci pur și simplu nu, nu va mai fi clar care va fi regimul aplicabil. Ceea ce, se, ceea ce va face ca datele sensibile să fie mai puțin um, protejate decât metadatele. Iar conceptul acordului, care este uh, solicitat permanent, și toată lumea știe, când trebuie să dai de 5 ori pe zi accept, accept la anumite condiții, uh, pur și simplu uh, îți schimbi setările ca să nu te mai întrebe pentru că te-ai săturat. Este un vechi concept care trebuie adaptat. În ceea ce privește amendamentele, uh, o serie întreagă de elemente sunt abordate și trebuie să vedem cum uh, putem ajunge la amendamente de compromis. Și în ceea ce privește marketingul, și uh, utilizarea datelor, este esențial uh, să abordăm acest uh, subiect. Am primit diferite solicitări de la menținerea până la eliminarea cookie-urilor și toate acestea vor trebui rezolvate. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea exhaustivă și scurtă, doamna Kurtman, Are cuvântul? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Raportoarea noastră din umbră, doamna voș, cere scuze că nu poate să fie prezentă, deci m-a rugat să citesc uh, opinia ei. Foarte pe scurt, spune că, își dorește, că dorește să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru interesul și energia uh, cu care s-au implicat în acest dosar uh, au fost depuse aproape 478 de amendamente, eh, ceea ce este considerabil. Colegii de la LIBE au eh, negociat deja compromisurile și uh, votul va avea loc în 11 octombrie. Deci, deci se pare că nu avem foarte mult timp de discuție în comisia noastră. Nu voi intra în foarte multe detalii pentru că uh, știți că noi, ca grup, nu urmăm linia luată de raportor, domnul raportor Vos. Considerăm că acest uh, regulament este necesar pentru a încheia acest regulament general de protecție a datelor. După părerea noastră, este foarte important să protejăm viața privată a cetățenilor și să permitem în același timp dezvoltarea și funcționarea serviciilor. Doamna Devo spune că, din câte înțelege din amendamente, colegii din celelalte grupuri, cum ar fi Verzii sau GUE, împărtășesc poziția noastră și speră că domnul Fos va ține cont de necesitatea găsirii unui compromis pe acest aspect foarte complex. Vă mulțumesc, doamna, domnul Anderson. Thank you and thank you. Mulțumesc și mulțumesc și raportorului. Foarte scurt. Verzii susțin în cea mai mare măsură propunerea comisiei și Uh, proiectul de raport din LIBE ca și S și D. Aștept cu mult interes amendamentele de compromis pe care sper că le vom vedea, însă mă cam îngrijorează calendarul. Nu știu dacă o să avem timp pentru toate cele 170 de amendamente, să avem timp să le și votăm. Da, sper și îmi doresc acest lucru. Mulțumesc, doamna Adinolfi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi stimați colegi, aș dori și eu să fac câteva observații. Uniunea Europeană, din punctul de vedere al vieții private în mediul digital, este în, în frunte, în frunta multor alte țări, inclusiv țări occidentale, ceea ce nu înseamnă că nu e întotdeauna loc de mai bine în ce privește protejarea datelor noastre cu caracter personal în mediul digital. Iată care sunt considerațiile pe care aș vrea să le fac. Deși sunt de acord cu cele spuse de domnul raportor cu privire la faptul că raportul acesta face trimitere la noul cod de telecomunicații care încă nu a intrat în vigoare și lasă prea multă incertitudine pe marginea anumitor subiecte, înțelegem, dar nu suntem de acord cu ideea potrivit căreia acest uh, raport reprezintă un lex, acest regulament reprezintă un lex specialis față de um, regulamentul general privind uh, protecția datelor. E adevărat că există anumite elemente deosebit de specifice, dar considerăm că e nevoie tocmai de aceea de o lege ad hoc pe tema aceasta, cu dispoziții specifice care să poată avea prevalență în fața dispozițiilor generale. Și în acest sens am înaintat uh, amendamente, arătând nevoia de a extinde dom- domeniul de aplicare, nu doar la fluxul uh, de date din mesajele, din mesajele WhatsApp, din tot felul de alte forme de mesagerie digitală, dar și să includă metadatele Uh, prevăzute în uh, relațiile contractuale cu mari furnizori de servicii. De asemenea, considerăm că ar trebui să acordăm atenție și acordurilor internaționale și protecției datelor care uh, lasă descoperite Uniunea Europeană în contextul uh, acordurilor internaționale de tip Safe Harbor, de exemplu, și îi lasă deci descoperiți pe cetățenii noștri Uh, față de țările terțe în ce privește protecția datelor lor cu caracter personal. În recent, uh, în presa, într-un interviu, se spunea așa. Uh, la început am crezut că Google, datorită datelor a, a, um, culese prin motoarele de căutare, mă cunoștea mai bine decât soția mea. Dar după aceea mi-am dat seama că mă cunoaște mai bine chiar decât mine însumi pentru că are o memorie pe care niciun om, nicio făptură umană nu o poate avea. E bine, cuvintele acestea cred că ar trebui să ne uh, arate limpede că mm, parcursul pe care ne propuneți nu poate să fie unul profitabil și echitabil. Je voudrais faire une intervention et de la même manière si vous en êtes d'accord. Mulțumesc. Uh, și eu aș dori să am o intervenție pe care din nou să vă rog să acceptați ca doamna Bergeron să o prezinte. Mulțumesc. Aș vrea să uh, mă refer la importanța de a merge în pas cu tehnologia. Propunerea Comisiei merge în direcția cea bună și revine sarcina Parlamentului de a o completa. Nu trebuie să intre însă în conflict cu Carta Drepturilor Fundamentale sau cu GDPR. În ce privește articolul 11, este important ca dreptul Uniunii Europene să poată prevala în fața dreptului național cu excepția cazurilor de apărare a securității. De préservation de la sécurité, défense des États. J'estime sau în ceea ce privește apărarea statelor. Așadar, Cookie-urile nu trebuie neapărat interzise, însă considerăm că trebuie mai bine delimitată utilizarea acestora. Pe urmă, parametrii de confidențialitate și apărarea vieții private trebuie mult mai bine reglementate reglementați, iar utilizatorii finali trebuie să se poată opune utilizării unor, comunica- unor comunicări ale datelor lor care nu au fost uh, acceptate și solicitate de ei. Mulțumesc! Și acum nu știu dacă comisia dorește să intervină, văd că nu s-a înscris la cuvânt, vreau să mă asigur că nu vrea, nu vrea să intervină. Și atunci trecem la punctul următor la, de pe ordinea de zi, mulțumindu-vă pentru că l-am parcurs pe acesta, punctul 8. Și prezentarea acestui punct o va face tot domnul Axel Vos, pentru că domnia s-a avut amabilitatea să accepte acest lucru. So, vielen Dank. Ich uh, vertrete auch... Mulțumesc. Astăzi îl reprezint și pe Pavel Svoboda și voi uh, prezenta ce are de spus. Uh, Așadar, dragi colegi, mi s-a solicitat uh, de către domnul președinte să vă prezint raportul privitor la propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului referitoare la recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și confiscare și voi citi cele spuse de domnul raportor. În dorința de a combate criminalitatea și în special terorismul în lumea de astăzi este deosebit de important să putem uh, identifica și localiza um, bunurile uh, Uh, care sunt rezultatul infracțiunilor pe teritoriul altor state membre prin ordine de indisponibilizare și confiscare. Legislația în materie este foarte fragmentată între sistemele de drept ale, Uniunii, ale statelor membre ale Uniunii Europene, iar conceptele și abordările diferă foarte mult. Directiva 42 din 2014, din 3 aprilie 2014, cu privire la indisponibilizarea și uh, confiscarea rezultatelor infracțiunilor în Uniunea Europeană încearcă să stabilească o serie de reguli comune minime cu privire la măsurile de indisponibilizare și confiscare, termenele de transpunere, termenul de transpunere fiind 1 octombrie 2016 pentru directiva aceasta. Însă, citind evaluarea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a acestei directive la sfârșitul anului 2016, S-a constatat că și în cele mai fericite cazuri noua directivă nu poate reprezenta decât sau nu a reprezentat decât un mic pas înainte în ce privește simplificarea regulilor de indisponibilizare și confiscare la nivelul Uniunii Europene. Deci Parlamentul, tocmai de aceea, a invitat Comisia să analizeze posibilitatea de a elabora noi reguli minime uh, cu privire la confiscarea nebazată pe condamnare, precum și norme privitoare la recunoașterea reciprocă a hotărârilor de indisponibilizare și confiscare. În calitate de raportor pe marginea avizului privind propunerea aceasta, aș dori să-mi exprim satisfacția pentru că ea a fost înaintată și se insistă asupra importanței unei sporiri a cooperării între autoritățile pertinente, relevante din statele membre în ceea ce privește procedurile de confiscare și indisponibilizare a roadelor infracțiunilor. În domeniul uh, cooperării în domeniul civil, al dreptului civil, precum și în ce privește um, Uh, instrumentele acestea, trebuie să recunosc ca raportor în materie că acest instrument ar putea să aducă mai multă omogeneitate și ar putea îmbunătăți funcționarea acestor proceduri, evitând acele elemente care riscă să îi submineze eficiența. De asemenea, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești pe lângă această recunoaștere reciprocă sunt introduse prin propunere niște motive de refuz ale, al uh, executării. Acolo unde Uh, legislațiile naționale nu prevăd temeiurile adecvate pentru refuzul executării, cu respectarea însă a drepturilor fundamentale prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În proiectul meu de aviz m-am concentrat așadar pe această problemă prin fundamentală în încercarea de a îmbunătăți o cooperare uh, între autoritățile naționale competente, o cooperare cât mai rapidă și mai eficientă, uh, prin utilizarea tuturor sistemelor de informații aflate la dispoziția acestora și a mijloacelor moderne de comunicare. Fără a avea un impact asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor, consider că propunerea de regulament respectă articolul 6 din TUE, precum și drepturile consfințite în acesta, fiind necesară inclusiv pentru punerea în aplicare a obligației de informare în ceea ce privește notificarea privitoare la ordinul, la emiterea ordinului și conține dispoziții și referitoare la căile de atac care sunt comunicate și trebuie comunicate clar persoanei vizate. În fine, aș dori să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 septembrie, iar votul este prevăzut pentru 10 octombrie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vos. Doamna Kaufmann a cerut să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa. Cred că este un dosar foarte important când uh, ne gândim la bani um, și active um, obținute din infracțiuni și faptul că ar putea fi transferate în alte țări, um, știm că trebuie înghețate sau confiscate astfel încât uh, să nu poată fi folosite în alte scopuri criminale. În momentul uh, de față nu se întâmplă acest lucru. Aproape 90, 98,9% uh, nu sunt uh, blocate, deci stau la dispoziție pentru noi infracțiuni. Deci este clar că trebuie să acționăm. Uh, precum raportorul, sprijin propunerea comisiei de a veni cu această propunere de regulament, astfel încât cadrul actual, juridic financiar se, uh, um, actual să fie uh, îmbunătățit. Unele, unele lucruri au fost uh, detaliate mai mult de către raportor și mă bucur pentru asta. Aș dori să mă refer la două puncte în, din aviz și anume întâi dacă autoritatea unui stat membru face o solicitare de confiscare sau înghețare dacă există un răspuns negativ, mă scuzați, din partea unei țări la solicitarea altui stat de înghețare sau confiscare, atunci ar trebui să existe o justificare. Și de asemenea aș dori să subliniez și uh, faptul că, bineînțeles, trebuie să se folosească mijloace moderne de comunicare între statele membre, pentru că asta uh, este în interesul eficienței, este cât se poate de important când uh, vine vorba de uh, înghețarea acestor uh, fonduri ilegale. Sunt convinsă că vom coopera foarte bine cu raportorul și cu raportorii din umbră și cred că vom putea respecta termenele. Merci infiniment. Il n'y a pas d'autres demandes de prise. Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte cereri de intervenție. Nici comisia nu dorește să intervină, ceea ce ne permite să câștigăm timp. Deci termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 12 septembrie. 12 septembrie, deci. Trecem așadar la următorul punct. Raportul doamnei Virginie Rozier. Aveți cuvântul raport cu privire la avertizorii de conștiință. Mulțumesc, domnule președinte. S-au depus 221 uh, de amendamente de către aproape toate grupurile politice și ne bucură faptul, în principiu, că multe dintre aceste amendamente susțin, în măsuri diferite, e adevărat, dar, în principiu, toate grupurile care au depus amendamente susțin ideea unei legiferări orizontale, care reprezintă, de-al principalul obiectiv al acestui raport. Deci, mă bucură foarte mult faptul că suntem cu toții cam pe aceeași lungime de undă. Dincolo de această filosofie generală, există și unele divergențe care uh, vor însufleți lucrările noastre de producere a amendamentelor, așa am să mă refer la acestea. Mai întâi, definiția avertizorilor de conștiință. Mai multe grupuri uh, au uh, introdus în uh, definiție noțiunea de bună credință, ceea ce subliniază o preocupare pe care cred că o împărtășim cu toții, și anume să facem cu adevărat o distinție între, pe de o parte, defăima, pe de o parte avertizarea de conștiință și, pe de altă parte, defăimarea, pur și simplu, pâră și așa mai departe. Dar ideea de bună credință merge până într-acolo încât uh, pune sub semnul întrebării intenția avertizorului de conștiință. ceea ce ar putea să, scă- să scadă nivelul de protecție pe care le oferim noi avertizorilor de conștiință sau pe care ni-l dorim, pentru că ar, s-ar începe, ar începe procese prin care s-ar analiza și s-ar uh, căuta așa nod în papură pe, pentru a se identifica exact care a fost intenția persoanei. Cred că ar trebui noi să definim uh, Uh, avertizorul în felul următor. Acesta, în momentul în care își lansează avertismentul, trebuie să fie convins de importanța, corectitudinea și gravitatea celor pe care le menționează fără să deschidem așa calea unor procese care ar putea apoi să slăbească până la urmă uh, definiția acestui avertizor de conștiință. Deci să înțeleg pe de-o parte calomnia, de făimarea versus uh, ale, avertizarea, dar nu cred că o astfel de introducere a noțiunii de bună credință ar putea să rezolve problema. Apoi s-a vorbit despre restrângerea definiției la relația clasică de, dintre lucrător și angajator. Sau um, dacă n-ar trebui, așa cum spun eu, să se extindă domeniul de aplicare la orice relație care leagă avertizorul de conștiință de entitatea incriminată. Cred că există și un exemplu bine cunoscut în momentul de față, în Franța cel puțin, pentru că avem uh, un proces uh, al unor laboratoare farmaceutice, se va deschide un proces împotriva unei mari companii farmaceutice și doamna Frachon, care a fost avertiz, avertizor de conștiință, nu avea o, nicio legătură contractuală cu entitățile acestea, nici cu laboratorul, nici cu compania farmaceutică. Sigur, nu e nevoie să o protejăm în, moment, în situația, în speța aceasta, dar în, dacă ar fi nevoie, persoana respectivă nu ar intra sub incidența protecției avertizorilor de conștiință, pentru că nu are o relație contractuală cu entitățile respective. De aceea eu cred că, din acest punct de vedere, definiția ar trebui să fie cât mai acoperitoare cu putință. Apoi, s-a mai vorbit despre interes public versus interes general și aici opiniile diferă. Uh, în proiectul de raport vi se oferă un principiu general, o definiție generală și, deci, un principiu general, după care se oferă o listă de exemple ce vin să ilustreze atingerea la adusă interesului general. Cât privește restrângerea acestei liste, eu cred că în felul acesta ne-am îndepărtat de realitatea situațiilor care ar putea fi denunțate de către avertizorii de conștiință de către, și care sunt în interesul cetățenilor. De exemplu, conflictul de interese, dacă l-am retrage de pe listă. Pentru că conflictul de interese reprezintă o problemă care ține de atingerea adusă interesului general. Totuși, cred că pentru sectoarele sensibile ne-am putea gândi la niște norme specifice sau pentru situațiile în care trebuie protejate un secret care nu vizează apărarea unor interese economice, ci apărarea confidențialității, a deontologiei și așa mai departe, după cum știm că se poate întâmpla. Deci, din acest punct de vedere, cred că ne-am putea gândi la anumite exceptări, dar nu prea ample. Voi încerca să fac de-al în negocierea compromisurilor și propunerii în acest sens. Apoi au mai existat, au mai existat puncte de vedere diferite cu privire la noțiunea de anonimat în afară de confidențialitatea pentru avertizorii de conștiință, care reprezintă o chestiune foarte importantă, s-a pus problema dacă trebuie să li se respecte și dreptul la uh, anonimat. Aici e o chestiune care ține de protejarea avertizorilor de conștiință. Știm că sunt persoane mai vulnerabile, mai fragile, care pot fi uh, descurajate să denunțe niște lucruri pentru că se tem să fie expuse prea mult publicului. Deci, iată, încă un lucru. Uh, e adevărat că uh, e încă un subiect important și acesta, pe lângă acela al uh, definiției inițiale cu buna credință. Apoi, momentul lansării alertei. Aici a avut loc o dezbatere pe fond sunt uh, mai multe mijloace de, de, de a se face o astfel de alertă în interiorul uh, entității, pentru a se încerca reglementarea în interior a problemei și apoi în fața publicului larg. Unele grupuri ar dori să deschidă complet posibilitatea de lansare a alertei, a avertismentului, indiferent de canal. Alte grupuri ar dori o ierarhizare a acestor avertismente și chiar dacă nu se respectă ierarhia, ar dori aceste grupuri să li se retragă dreptul la protecție persoanelor care au făcut avertismentul. Ori eu cred că natura însă și ar protecției pe care o oferim la avertizorului de conștiință este ca acesta să poată beneficia de ea, inclusiv în cazul în care face avertizarea respectivă în mod public. Ne gândim, de exemplu, la acele LuxLeaks, la avertizorii care au vorbit despre evaziunile fiscale. A fost o cazuri răsunătoare. Deci, când denunți un acord, uh, o înțelegere între organizația angajatoare, instituțional și respectiv autoritățile administrative competente în domeniul respectiv, cui te adresezi? Dacă transmiți semnalul autorităților naționale însele, nu prea ai mare sorți de izbândă. Singura soluție, singura opțiune posibilă într-o astfel de situație este să faci avertizarea în, fața marelui public. De aceea, din punctul meu de vedere, cred că trebuie menținută posibilitatea de a se face avertizarea de la bun început în fața publicului și de a se menține în, în același timp posibilitatea avertizorului de a-și păstra confidențialitatea. Apoi, sarcina probei se leagă de asemenea de, bună, de problema aceea bunei credințe. Uh, Apoi, sancțiunile și represaliile, iarăși trebuie să facă obiectul unor, unor represaliile trebuie să facă obiectul unor sancțiuni foarte serioase și cred că aici vom mai discuta pe tema aceasta. Apoi, referitor la uh, unii din, cele spuse de unii dintre dumneavoastră și anume că acest avertizorii de conștiință nu trebuie doar să beneficieze de despăgubiri, ci și chiar de un fel de recompensă financiară. Eu cred că aici ne intrăm uh, pe o cale periculoasă. Uh, Cultura europeană mi se pare nu susține o astfel de idee. Până la urmă trebuie să ne gândim la um, intențiile avertizorilor de conștiință, de ce fac ei acest lucru, nu pentru bani, uh, deci, tare mă tem, sigur vom mai discuta, dar tare mă tem că dacă am procedat, dacă am apucat-o pe calea aceasta, ne-am îndepărtat de sensul pur și simplu al propunerii referitoare la avertizorii de conștiință. S-a vorbit și despre crearea unui organ care să se ocupe de avertizorii de conștiință și, fără îndoială, Comisia va înainta eventuale propuneri mai concrete pe această temă. Prima reuniune a raportorilor din umbră s-a desfășurat ieri și le mulțumesc tuturor celor care au participat și au participat activ și constructiv. Sper ca spiritul acesta să continue și pe mai departe. Vom mai avea o reuniune a raportorilor din umbră chiar înaintea votului care e prevăzut pentru 28 septembrie. Mulțumesc, domnului președinte. Mulțumesc, că uh, spune domnul președinte, debitul dumneavoastră uriaș și viteza cu care ați parcurs această problemă este mărturia cea mai bună pentru interesul și entuziasmul pentru subiectul care vă însuflețește. Și acum îi dau cuvântul domnului Crisogonos. Mulțumesc, dragi colegi. Îi mulțumesc foarte mult domnului uh, Rozier pentru munca sa pe marginea acestui dosar. Acest um, proiect este ultima linie de apărare și poate să ajute statele membre și instituțiile să uh, susțină principiile de integritate și să uh, crească locurile de muncă, să elimine factorii care subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să susțină în felul acesta legislația europeană. Apărarea acestor persoane și a celor care îi ajută în uh, publicarea informațiilor promovează încrederea în instituțiile publice, încurajează raportarea neregulilor, fraudelor și corupției, și îmbunătățește capacitatea de reacție în fața acestora. Însă mai sunt multe de făcut pentru a se putea pune pe picioare un sistem stabil de integritate la nivelul Uniunii Europene care să permită o protecție adecvată a avertizorilor care să poată fi puse în aplicare, cu reguli care să poată fi puse în aplicare în mod armonizat în toate statele membre. Doar câteva state membre au sisteme de protejare a avertizorilor avansate. Claritatea legislativă îi, lipsa clarității legislative, îmi cer scuze, îi descurajează pe avertizori să uh, acționeze în special în sectorul privat, angajații sunt obligați să semneze clauze de confidențialitate cu privire la anumite informații, iar consecința posibilă a acestora este că avertizorii se pot confrunta cu acțiuni disciplinare. Potrivit unui studiu al OCDE, peste o treime din organizații care, organizațiile care au mecanisme de raportare nu au Uh, niciun fel de mecanism de protejare a avertizorilor în fața represaliilor. Ca atare, e nevoie de un cadru de reglementare cuprinzător care să garanteze un nivel ridicat de protecție a avertizorilor, atât în sectorul public cât și în cel privat, în toate statele membre, ca și în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. O procedură clară de uh, soluționare, de, de mm, reglementare a acestor uh, activități de avertizare cu măsuri adecvate împotriva oricărei forme de represalii și cu scutirea de orice fel de urmărire penală sau civilă este fundamentală. Trebuie din punctul meu de vedere, ca termenul de avertizor să fie interpretat într-un sens cât mai amplu. Este vorba de o persoană care are Uh, dovada clară a unor uh, fapte ilegale sau care dăunează interesului public. Și e vorba în special de pers- și, și în special persoanele care lucrează, avertizorii care lucrează în spațiul public trebuie să se bucure de o protecție deosebită un astfel de avertizor trebuie să se bucure de o compensare de plină pentru toate pierderile sale, pentru toate pagubele sale financiare, psihologice și așa mai departe, ca și sociale, omul respectiv poate că și-a pierdut situația, poziția socială și a avut de suferit uh, din toate punctele de vedere. Trebuie deci instituit un cadru de apărare a avertizorilor și de întărire a credibilității acestui sistem. Statele membre trebuie să includă politici care îi vizează pe avertizori în sectoarele public și privat cu uh, toate detaliile și trebuie să se uh, pună la dispoziția publicului informații punctuale specifice cu privire la protejarea avertizorilor, care trebuie să se poată bucura de Uh, confidențialitate. Apoi o unitate specială cu o linie de raportare, hotline-uri, puncte de contact, site-uri trebuie să fie uh, puse pe picioare și în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale pentru a se primi informații pe aceste căi din partea avertizărilor, Aceste unități speciale trebuie să le ofere avertizorilor de asemenea uh, consiliere și ajutor pentru a putea să se lupte aceștia împotriva oricărei forme de uh, retorsiune. Orice faptă care subminează interesul public trebuie să fie combătută cu toată tăria, dar sigur și în, cu respectarea drepturilor fundamentale. În acest sens am înaintat amendamentele. Mulțumesc. Merci à vous. La parole à monsieur Mulțumesc, domnul Foss. Vielen Dank. Ähm, I'm representing now our... Mulțumesc. O reprezint acum pe raportoarea noastră din umbră, doamna Rosa Esteras. Mai întâi, doamna Esteras îi mulțumește doamnei raportor pentru redactarea acestui proiect de raport cu privire la protejarea avertizorilor. A făcut o treabă foarte bună. Iar în ce privește conținutul raportului, ar dori să reamintească faptul că grupurile de stânga sunt principal acelea care au încercat să promoveze această idee. De regulă, PPE-ul a spus că ține de competența statelor membre și că subiectul este controversat. Asta cu atât mai mult uh, în urma ultimului scandal, când PPE-ul uh, n-a căutat să promoveze măsurile de protejare a avertizorilor, spunând că e nevoie de măsuri, că, că acesta ar merge prea departe. Totuși, Trebuie spus că în momentul de față nu există o inițiativă europeană la nivel legislativ pe această temă. Comisia ne s-a spus că lucrează la acest subiect, deși consideră că este dificil să se lanseze o inițiativă legislativă de natură orizontală cu privire la protejarea avertizorilor de conștiință, câtă vreme se pare că nu există un temei juridic adecvat pentru asta. Referitor la proiectul de raport, acesta face un apel către Comisie de a prezenta o propunere legislativă orizontală pe această temă până la sfârșitul anului curent. Din punctul de vedere al PPE-ului, aceasta este o problemă dificilă pentru că nu există temei juridic pentru această inițiativă legislativă și credem că trebuie să se respecte principiul subsidiarității. Definiția pentru avertizori am putea o accepta la nivelul grupului, Iar grupul nostru, în ce privește plângerile primite din sectorul public și privat, am vrea să subliniem că este important ca aceste plângeri să fie călăuzite de bună credință și susținute de probe. Dar până în momentul de față nu există o modalitate limpede prin care se poate înainta o astfel de plângere, așadar, doamna raportor îndeamnă Comisia să creeze un sistem uh, gradual de înaintare a plângerilor. Mai întâi să se înainteze o plângere pe plan intern, apoi către autoritățile competente. Această idee ni se pare adecvată și ar mai trebui spus și că cei care nu respectă aceste proceduri și se adresează direct presei, trebuie totuși ei protejați. Una dintre temele cele mai controversate pentru a este aceea legată de posibilitatea unei răsturnări a sarcinii probei pentru a-i apăra cât mai bine pe avertizorii de conștiință de eventuale uh, retorsiuni. Nouă ni se pare acest lucru inacceptabil. Apoi se încurajează posibilitatea raportării anonime. Nici acest lucru nu place PPE-ului, pentru că nu s-ar folosi mecanismele prevăzute și uh, prin, în felul acesta s-ar putea produce pagube uriașe unor oameni nevinovați. Desigur, avertizorii au o importanță deosebită, ei contribuie la reducerea uh, răspândirii corupției și neregulilor și contribuie astfel la promovarea și protejarea statului de drept, a transparenței, a răspunderii democratice, dar și, și uh, acțiunile lor ne pot permite să ne menținem modelul social și uh, societățile democratice. Fără îndoială că trebuie să-i protejăm pe cei care înaintează plângerii în urma constatării unor nereguli. Există în acest sens, la nivelul Consiliului Europei și al OCDE, norme care îi vizează pe avertizori. Cazurile cum ar fi Panama Papers și alte dezvăluiri publice care s-au întâmplat în ultimii ani arată importanța pe care o joacă avertizorii în apărarea interesului public. Este necesar să garantăm o protecție adecvată a avertizărilor, dar este la fel de necesar să asigurăm să ne asigurăm că cei care fac plângerea nu, se vor, nu vor avea de suferit de pe urma conflictelor interne ulterioare sau a măsurilor uh, de retorsiune. În același timp trebuie să ținem seama de pierderea reputației persoanelor denunțate, și PPE-ul uh, susține cu tărie protejarea celor care combat corupția. Susținem așadar ideile de bază din uh, raport, din proiectul de raport. Doamna raportor, cum spuneam, Uh, solicită Comisiei să înainteze până la sfârșitul acestui an o propunere legislativă orizontală pentru apărarea avertizorilor de conștiință, dar e prematur pentru că nu există o bază juridică legală, o bază juridică clară. Noi am prezentat un alt amendament în care s-a vorbit despre aplicarea unor reguli speciale pentru informațiile care se leagă de uh, securitatea națională, apărare, uh, uh, ordine publică, relațiile internaționale a statului sau aspectele legate de uh, instituțiile de informații. Cât privește organizațiile, uh, cât privește sistemul uh, care ar permite sistemul treptat prin care s-ar înainta plângerea întâi organizației pe plan intern și apoi autorităților competente, acest lucru ar putea să apere ambele părți. Considerăm așadar că a te adresa direct presei nu este abordarea corectă. Referitor la răsturnarea sarcinii probei pentru a evita retorsiunea, din punct de vedere juridic, considerăm că ar fi foarte greu de justificat o astfel de normă. Nu ne place op opțiunea de a raporta în mod anonim. Este important să se protejeze confidențialitatea raportării, dar opțiunea aceasta a raportării anonime riscă să fie foarte periculoasă, întrucât riscă să permită utilizarea abuzivă a acestui mecanism. Și pune sub semnul întrebării dezvălui, uh, buna credință a dezvăluirii. Pun permițând să, să ne întrebăm dacă ulterior acțiunile respectivei entități împotriva avertizorului a fost sau nu justificată. Poate că nu a fost de fapt o retorsiune, ci o măsură de apărare. Mulțumesc. Pour l'ensemble de la session, il y a encore trois mai avem 13 minute pentru sesiunea noastră și mai avem 3 subiecte pe ordinea de zi, deci permiteți-mi să fiu și eu acum un avertizor de conștiință și să fac apel la dumneavoastră să fiți subcint dacă se poate, ehm, să fiți subcinți. Vom mai discuta, doamnă raportor, uh, și în uh, sesiunea din 28 în, uh, la Strasburg. Acum am să tac și dau cuvântul domnului Giron. Scurt, vă rog. Mulțumesc în numele verzilor. Pe de-o parte aș vrea să reamintesc cele spuse și ca să nu iau de la capăt și să citesc și eu toate principiile care au fost deja menționate și recunoscută de majoritatea grupurilor, n-am să insist decât asupra câtorva lucruri. Primul lucru pe care l-am mai spus și o mai fac o dată la nivel public este că îi mulțumesc foarte mult lui Virginie Rozier pentru munca depusă și pentru amendamentele făcute în propunerea de compromis, fiindcă textul era deja bun încă de la început și s-a îmbunătățit și mai mult datorită acestei activități pe care am avut-o împreună, în colectiv și pentru că raportarea a ținut seama de propunerile noastre. Apoi, problema temeiului juridic este o problemă reală, însă în momentul de față se pot găsi multe temeiuri juridice pentru urmărirea penală a avertizorilor de conștiință, care mereu, sistematic, ajung în fața uh, tribunalului, dar când e vorba să-i apărăm, nu mai găsim bază juridică. Deci, cred că ar trebui să facem cumva, să ne dăm peste cap și să găsim baza juridică care să permită apărarea acestor oameni. Apropo de doamna Frachon și de domnul Deltour, de care vorbea Virginie Rozier. Să nu uităm că există o persoană în acest caz care a fost denunțată pentru că a făcut publice condițiile cumplite în care uh, își desfășoară activitatea anumită abatoare din Franța. Deci, sunt uh, subiecte care, din punctul nostru de vedere, mai merită discutate. Apoi, după cum spuneai, aplicabilitatea trebuie să fie cât mai amplă, toți avertizorii trebuie să beneficieze de protecție, apoi problema anonimatului. Nu putem să protejăm o persoană anonimă, fiindcă trebuie, prin definiție, dacă vrei să protejezi pe cineva, trebuie să fie cineva, acea persoană cu nume și prenume. Deci, consider că problema anonimatului rămâne una pur teoretică, cel puțin la nivel de principiu, referitor la ierarhizarea etapelor. Eu insist asupra acestui următorul lucru. În proiectul pe care noi îl prezentăm nu trebuie să existe așa ceva. Fiindcă, da, într-adevăr, e mai bine să începi cu uh, cei din plan intern ca să denunți ceva, dar unor nu se poate. Dacă ai o, o schemă întreagă de corupție, cum faci? Te adresezi tocmai celor care sunt corupți? Deci nu poți să institui o astfel de ierarhizare a pașilor de urmat. Referitor la exceptări, exact ca și pentru plângerile anonime, trebuie să existe autorități autorități care să stabilească exact care sunt condițiile și această idee o susțin. Și ultima problemă, uh, problema legată de uh, bani și problema legată de buna credință. Intenția primară a oamenilor nu are nicio legătură cu dreptul. N-ai cum să știi ce în capul sau în sufletul omului. Nu poți să știi ce l-a determinat pe un om să denunțe un lucru. Pot fi o mulțime de motive, bune sau mai puțin bune, însă pe noi ce trebuie să ne intereseze la nivelul normei de drept este dacă este o miză de interes general, da sau nu. Dacă da, avem avertizor de conștiință, dacă nu, avem defăimare și știri false, informații false. Cât privește noțiunea de bună credință, jurnaliștii cunosc foarte bine noțiunea asta. Este o modalitate de a spune că persoana este o persoană de bine și că a solicitat ca, și că a vrut ca un subiect de interes public să fie cunoscut de marele public cu bună credință. Mulțumesc foarte mult, domnule Giron, domnul Lambațchi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, aș vrea și eu să am o intervenție cât mai scurtă cu putință referitor la această problemă a protejării avertizorilor. Cred că ar trebui într-adevăr să vorbim despre baza juridică pentru astfel de acțiune la nivelul Uniunii Europene. Poate că n-ar strica să întrebăm serviciul juridic care sunt opțiunile care ne-ar permite să folosim o bază juridică. ECR-ul este destul de sceptic cu privire la existența unei baze găsi, sau cu posibilitatea de a găsi o bază juridică în tratate. Care sunt argumentele noastre? Mai întâi de toate, statele membre trebuie să garanteze dreptul jurnaliștilor, dar nu-și face publice sursele. Acestea trebuie să poată fi protejate. Autoritățile, pe de altă parte, nu trebuie să folosească supravegherea și monitorizarea pentru identificarea surselor, cât îi privește pe avertizori posibilitatea avertizării nu trebuie să fie folosită în scopuri ilegale sau pentru a aduce atinge interesului public. Companiile trebuie să-și aibă propriile sale, companiile private trebuie să-și aibă propriile lor reguli. Și trebuie ținută seama și de valori. Putem impune un mecanism dar acest mecanism ar trebui apoi să fie transpus uh, în fiecare stat membru potrivit specificității acestuia. Din punctul de vedere al ECR, recomandările propuse în raport uh, merg prea departe și încalcă suveranitatea statelor membre și drepturile lor interne, eventual referitor la posibilitatea de legiferare la nivelul Uniunii Europene, nu se respectă drepturile și procedurile. De-al s-a văzut că nici la interiorul Comisiei Europene angajații nu știau care sunt regulile din acest punct de vedere. Mulțumesc domnul Giambasco, domnul Anderson. Da, ca să câștigăm timp, spune domnul Anderson, îmi retrag uh, numele de pe lista intervențiilor de astăzi. Domnul președinte, veșnică recunoștință, domnul Anderson. Domnul Brun? Mulțumesc, domnule președinte. Apărarea avertizorilor este importantă în vederea apărării interesului general și cred că pe marginea acestei probleme se poate degaja un consens, după cum s-a văzut și în reuniunea de aseară a raportorilor din umbră. Sunt uh, pe cale de a fi găsite mai multe compromisuri. Însă rămân câteva probleme pendinte la care am să mă refer. S-a vorbit mai întâi de problema temeiului juridic. Nu o să insist asupra acestui subiect, consider că Uh, sarcina de a găsi temeiul juridic îi revine comisiei, dar am să adaug doar că singura bază juridică logică este articolul 352 din TFUE cu privire la acțiunea necesare pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene. Aceasta este o bază juridică care le dă fiori multor parlamentari pentru că necesită pentru aplicare unanimitate la nivelul statelor membre. Pe de altă parte, avertizorii ar putea să denunțe nu doar acte ilegale, ci și acte ilicite, se vorbește. Ori eu insist să vă spun că în dreptul francez există un factor de incertitudine, pentru că termenul incer ilicit este mult mai vag decât cel de ilegal. În, în legea 502 din 2012 privind avertizorii de conștiință din țara mea nu se face de-al vorbire de nimic ilicit, ci de fapte ilegale. Apoi, conceptul de bună credință e greu de păstrat în, în text, fiindcă se vede limpede că dă naștere unui mare număr de reticențe și chiar în anumite state membre ar risca să îi fragilizeze pe avertizor, să îi vulnerabilizeze și mai mult. De aceea, cred că ar trebui găsită o altă formulare. Ar trebui să găsim o altă formulare. Deocamdată, din câte știu eu, n-am reușit să găsim ceva, dar ne gândim la asta. Apoi, uh, trebuie să avem în vedere să nu ne scape nimic ceva din uh, textul acesta. Să fim atenți în același timp la secretul profesional, secretul medical și încă un element care reprezintă chestiuni fundamentale ce trebuie să se regăsească printre dispozițiile specifice. Și încă o dată vă reamintesc că aceste trei tipuri de acțiuni uh, de, de, de secrete au fost excluse din uh, legea noastră din Franța din 2016 privitoare la avertizorii de conștiință. Aș mai spune că în textul acest, din textul acesta se degajă trei calități. Mai întâi, faptul că protecția nu se limitează doar la persoanele care sunt într-o relație contractuală de tip angajat-angajator. Doamna doctor Irene Hachon în Franța a denunțat efectele unui medicament care se numește mediator și doamna nu era, doamna doctor nu era într-o relație contractuală cu laboratorul care producea acest medicament. Apoi, s-a vorbit de cele două niveluri ale alertei. Mai întâi la nivelul întreprinderii, care în felul acesta ar fi încurajate să-și elaboreze propriile mecanisme și într-o a doua etapă public în fața presei. Sigur că, așa cum spunea Pascal Durand, avertizorul poate să aleagă de la bun început uh, formula de a se adresa direct presei, dar cred că este important să prevedem în text și această posibilitate de a te adresa întâi pe plan intern, pentru că mulți avertizori nu vor să fie expuși în presă. A treia calitate, fiecare stat membru va trebui să-și instituie un organ propriu care să se ocupe de avertizorii de conștiință, potrivit uh, propriilor sale uh, suveranități și cred că din acest punct de vedere respectăm suveranitatea statelor membre. Prin urmare, consider că raportul acesta a pornit cu dreptul, mă bucură acest lucru, dar rămân vigilent cu privire la uh, cursul ce va fi dat uh, amendamentelor pe care le-am depus. Vigilența vă caracterizează, spune domnul președinte, îi mulțumesc domnului Breton, doamna raportor, mai doriți să interveniți sau vreți să urmați exemplul domnului Anderson uh, și să renunțați la această ultă... Uh, uh, sau în orice caz eu voi renunța, spune domnul președinte, la, această, la propria mea intervenție și vă întreb pe dumneavoastră dacă doriți să mai interveniți, doamna raportor. Nu, domnule președinte, vom avea o reuniune a raportorilor din umbră pe 27 27 septembrie și apoi votul va avea loc pe 28. Sper că totul se va petrece în așa, așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnule Pinto, 186 de amendamente. Am să vă rog să fiți cât mai rapid ca să poată și domnul Bruton să-și facă propria intervenție. Mulțumesc. muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, não me... Mulțumesc, domnule președinte nu am foarte mult de spus despre amendamente, pentru că nu au fost traduse încă. În orice caz, am, aș vrea să vă spun că sper că va avea loc o amânare a votului la Libe și că asta ne va permite să amânăm și votul um, în această comisie. Deci sperăm că va trece din septembrie uh, în octombrie pe, pe 28 septembrie, când trebuia să aibă loc votul, eu nu voi fi prezent pentru că um, particip la alegerile locale în circumscripția mea. Din punctul meu de vedere, ce este important? Um, și anume, nu cred că putem avea integrare europeană reală dacă nu avem integrare judiciară. Trebuie să existe o structură europeană uniformă. Nu spun că trebuie să fie omogenă și toate cazurile trebuie tratate la fel, însă trebuie să existe un um, număr cheie de infracțiuni care să fie tratate la fel. Există situații tolerate în anumite țări, dar nu și în altele. Există țări de criminalitate um, organizată, uh, trafic de droguri, de arme, de ființe umane, uh, um, infracțiuni economice, evaziune fiscală, spălarea banilor. Acestea sunt infracțiuni cheie și trebuie abordate în mod egal în toate statele membre. Trebuie să existe o integrare uh, la nivel european în domeniul justiției. Este, și asta este un element cheie în acest sens, și anume uh, parchetul european. Parlamentul european trebuie să joace un rol cheie în crearea acestui uh, parchet european pentru a ne asigura că va fi eficient în funcționarea sa, dar și că va fi cât se poate de independent, nu un, um, um, o organizație care să apere interesele uh, Uniunii Europene sau ale uh, statelor membre. Parchetul european trebuie să poată aplica aceeași metodologie Ă, trebuie să fie creat prin aceeași metodologie utilizată în statele membre pentru a crea un, o instanță. Nu trebuie să fie o serie de uh, comisari uh, trimiși, trimiși de statele membre. Trebuie să avem o integrare eficientă a uh, sistemelor judiciare din Europa. Și pentru asta avem nevoie de un parchet european ai cărui membri să, să lucreze ca promotori ai justiției și nu mm, ca pur și simplu acuzatori. Trebuie să fie un organism care promovează justiția, trebuie să fie uh, imparțial și inde independenți. Mi se pare esențial pentru continuarea integrării europene. Aș mai avea mult de spus, dar cred că este un element cheie. Parlamentul European, acest Parlament trebuie să joace un rol esențial în crearea și apoi monitorizarea independenței acestui parchet european, astfel încât să ne asigurăm că nu devine pur și simplu un alt organism european în serviciul statelor membre. Președintele, vă mulțumim foarte mult pentru conținut și pentru rapiditate. Domnule Fos, vă rog. In Anbetracht der Kürze der Zeit... Având în vedere că nu prea avem timp, aș dori să subliniez două puncte. În primul rând, îl sprijin uh, pe raportor în eforturile sale de a clarifica în care ar fi competențele și delimitarea lor între Eurojust și parchet. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, cred că ar trebui să ne gândim în așa fel încât să adaptăm uh, prevederile de protecție a datelor la uh, ceea ce am adoptat până acum. Mi se pare cel mai important acum. Trebuie să vedem uh, ce vom face cu colegiul, cu comitetul director și așa mai departe. Merci infiniment. Mulțumim. Interpreții și cu mine uh, vă suntem foarte recunoscători, spune președintele. Domnule Duron, da, mulțumesc. Foarte pe scurt, aș vrea să spun că sprijinim raportul, suntem foarte atenți uh, um, și ne interesează exact aceste elemente menționate de uh, raportor. Mă aussi. Doamna Kaufman, vă rog. Da, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul nostru. Aș vrea să spun că este foarte important ca Eurojust să fie adaptat la conceptul general al agențiilor, deci să fie lisabonizat, cum se spune. Este clar că este important și să fie delimitate și compatibile uh, competențele parchetului și Eurojust și, bineînțeles, este importantă și coordonarea autorităților naționale, ea trebuie uh, consolidată. Asta este sarcina principală a Eurojust. Sunt convinsă că vom coopera foarte bine cu colegul Marinio Epinto. Mulțumesc foarte mult, spune președintele și vă mulțumesc pentru efortul făcut de a respecta calendarul. Ultimul punct, la 22, ne este prezentat de domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de um, actele de executare clasice ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să se pună uh, în conformitate cu prevederile. Comisia Econ este competentă pe fond noi ne bazăm pe articolul 106 din regulamentul intern al Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că Comisia nu își, extin, nu își depășește competențele și cu mare plăcere vă uh, pot anunța că nu am niciun comentariu de făcut în acest uh, sens. Cu toate că și în acest domeniu sunteți foarte vigilenți, spune președintele. Domnule Breton, întotdeauna sunt vigilent. Președintele, mulțumesc. Mai trebuie să vă dau trei informații. Întâi, următoarea reuniune va avea loc pe 28 septembrie 2017, dar asta nu este o știre nouă. Apoi, doresc uh, să mulțumesc interpreților, spune președintele, mulțumim și noi. Și uh, am uitat să vă întreb uh, la bun început dacă ați avut o vacanță plăcută, dar se pare că, după cum au mers lucrurile, chiar așa a și fost. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și doamnei uh, Bergeron. În această după-amiază nu ne revedem.